Ladies and gentlemen, welcome to this morning session. Doamnelor și domnilor, bun venit la această ședință de dimineață. Este o temă foarte importantă. În comisie ne-am ocupat foarte mult de această temă în ultima legislatură. După aceea și în această legislatură am mai aprofundat anumite puncte. Și asta pentru că există cerere pentru așa ceva. De aceea le mulțumesc mult colegilor că astăzi împreună cu Comisia putem să intrăm în amănunt în legătură cu această temă. Îmi pare rău că unii dintre colegi nu sunt aici să primească aceste informații importante, pentru că, de obicei, ne ajută foarte mult să avem mai multe informații pentru a lua o hotărâre. Îi salut pe cei din partea comisiei, domnul Vilmut și doi colegi de ai dumnealui. Dumnealor vor răspunde la întrebările pe care le-am pregătit în scris, iar apoi vă mai putea pune alte întrebări. Domnule, aveți cuvântul. Sau cine vrea să înceapă? Yeah, thank, starts. Domnul Hoșa începe. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte distinși membri ai Parlamentului. Vă mulțumesc că ne-ați invitat, reprezentanții Comisiei. Suntem aici ambele direcții generale, întreprindere și mediu înconjurător, pentru că e o activitate comună pentru noi, care aici să funcționeze fără probleme. Spre informarea dumneavoastră, domnule președinte, ar fi bine dacă îmi permiteți câteva minute să prezint cadrul general unde ne aflăm acum. Știți că vicepreședintele Comisiei Tajani și comisarul Potocnic s-au dus la Helsinki să sublinieze importanța RICI și a agenției ECA să spună că 1 decembrie data de înregistrare este o dată foarte importantă. Lucru subliniat politic de prezența celor doi înalți uh, reprezentanți. Din acest motiv, am înființat un grup de trei instituții, Comisia, Agenția și Industria, în grupul de directori de contact, grupul de contact al directorilor pentru a vedea care ar putea fi problemele pentru înregistrare să stea la un loc să găsească soluții în cadrul juridic al RICI. A fost o modalitate pragmatică de a încerca să identifice soluții pentru ca industria și noi și agenția să consacre împreună energia pentru a respecta termenul acesta de 1 decembrie. Trebuie să vă spun că a fost o experiență foarte bună. Au fost 27 de puncte marcate ca probleme în februarie când am început. Toate au fost soluționate, ceea ce este o mare realizare. Această activitate continuă fără probleme. Am primit întrebări de la utilizatori pe care le-ați menționat și noastră în întrebări am organizat din partea Comisiei în același cadru al grupului de directori o întâlnire cu acei reprezentanți și agenția, o întâlnire extrem de constructivă la care încercăm să soluționăm sau nu să soluționăm, dar să stabilim mai ales care sunt problemele reale cu care se confruntă, după cum vă dați seama probabil, e complicat să vezi în acest context care sunt adevăratele probleme care se pun dar suntem deschiși să găsim soluții pentru ce ar putea să apară. Asta doream să subliniez, domnule președinte, veți găsi soluțiile pe care le-am găsit la grupul de director pe pagina de internet a agenției. S-a transpus în, imediat în politică practică. Reprezentanții industriei care nu au participat la reuniune pot să vadă cum va funcționa acest proces și cred că la, în cele din urmă s-a demonstrat uh, această relație foarte bună de parteneriat între agenție, comisie și industrie, în care fiecare a făcut ce revine pentru ca 1 decembrie să fie încununat de succes. Doream doar să dau acest cadru pentru această întâlnire de la Parlament. Vă mulțumim frumos și acum cine continuă? Voi răspunde la primele întrebări și apoi colegul meu va prelua. Bine? Da. da. Deci o primă întrebare pe care nu o mai citesc. Să vă spun ce am pregătit. Pe linia ceea ce tocmai vă explicam, se pare că procesul de înregistrare este pe drumul cel bun pentru 30 noiembrie. Agenția ECA um, prezintă și actualizează în fiecare săptămână pe pagina de internet situația, există această monitorizare a procesului de pe 25 Austria. 2800, peste 8500 de dosare au fost înregistrate. ECA se așteaptă cam la 38.000 de dosare să se înregistreze până pentru prima înregistrare, pentru primul termen înregistrare. Experiența cu procedura de preînregistrare arată că rata aceasta se mărește semnificativ pe măsură ce se apropie termenul limită. Cele 38.000 de dosare corespund estimărilor comisiei, care erau cam de 25.000. Acesta era răspunsul la prima întrebare. Pot să merg mai departe? La a doua întrebare, domnule președinte unul dintre principalele elemente de noutate în ce privește comunicarea între diversi și actori de pe lanțul de furnizare. Aceste prevedere reprezintă o anumită schimbare în modul în care se desfășoară activitățile pentru diverse companii. Industria are nevoie de timp să implementeze, să integreze acestea, ceea ce se prevede în RICI, obligațiile pentru utilizatorii navale încep din momentul în care primesc substanțe înregistrate de la furnizori. RICI apoi dă utilizatorului între 6 și 12 luni să se conformeze, expirarea primului termen limită de înregistrare va însemna începutul acestor obligații și RICI le permite, le dă timp să se adapteze. Comisia a recunoscut nevoia de monitorizare a situației, de a da un, contan, un canal de a comunica aceste companii dificultățile pe care le pot întâmpina în faza de adaptare. Până acum, Comisia a primit feedback pozitiv de la fabricanți și importatori de substanțe dar pot apărea și dificultăți pentru utilizatorii în aval în cazuri individuale. A doua întrebare. Ați răspuns? Da. Comisia a organizat un atelier special. Vă rog să răspundeți la a doua întrebare. După cum am spus, a existat un al doilea atelier pe 23 uh, septembrie 13 asociații industriale care au reprezentat utilizatorii din naval. Comisia a ascultat cu atenție preocupările exprimate. E important de a remarcat că unele asociații de producători au dat mesaje încurajatoare că nu e niciun feedback alarmant de la asociațiile naționale. La reuniune, Comisia a reiterat importanța bunei comunicări pe lanțul de furnizare sublinia nevoia ca utilizatorii din aval să informeze fabricanții și utilizatorii de produse chimice pentru a avea siguranța furnizării. De asemenea, probleme pe lanțul de furnizare ar putea fi atenuate în cazuri uh, concrete pentru companiile de bună credință. Bine, domnul Cices are cuvântul. Mi se pare că reprezentantul Comisiei nu face decât să citească niște răspunsuri scrise și dacă e așa, trebuie să vă spun că e un ab... se face un abuz de timp al Comisiei și nu e util pentru colegi. Dacă sunt disponibile răspunsuri scrise, în scrise ar fi trebuit să ni se distribuie înainte aceste reuniuni, să avem timp să le examinăm și apoi să revenim cu întrebări suplimentare. Asta înseamnă o irosire, o pierdere de timp și nu sunt deloc mulțumit. Nu pot să mai schimb acum, dar vor, vă rog să luați notă de nemulțumirea mea. Bine, am luat la cunoștință, acum nu putem să schimbăm nimic. Întrebările le-am trimis în scris, le-am cerut răspunsurile pentru astăzi și acum să răspund la ele. Acum s-a vorbit despre primele două întrebări. Trebuie să înțelegeți că așteptăm să primim toate răspunsurile și apoi vom discuta. Cred că e mai inteligent să facem așa. De acord? Bine, vă rog să continuați și apoi vom primi întrebările. Observație. Desigur că e o țintă în mișcare foarte rapidă. Deci dacă dăm cifre, ce v-am spus ieri, nu mai e valabil astăzi. Iată de ce e mai bine să fie așa, și ne-am gândit noi. Desigur că suntem la dispoziție. La trei treia întrebare. Industria ar trebui să îmbunătățească comunicarea cu furnizorii, fabricanții, pentru a evita problemele. După cum s-a spus în scenariile extreme, soluțiile elaborate de grupul de directori au dat o soluție parțială pentru îngrijorările exprimate. La a patra întrebare, cred că e important să reamintesc rezultatul evaluării de impact extinse cu la RICI, care s-a efectuat în strânsă colaborare cu industria. Acest document a evaluat costurile probabile pentru utilizatorii în avala uh, substanțelor retrase din cauza RICI cam la 0,5 miliarde între aceasta și 2,9 miliarde. S-a recunoscut că vor exista consecințe economice ale retragerii acestor substanțe, mai ales unde substanțele avea o valoare pentru utilizatorii în aval care ar fi mai mare decât costul de înregistrare. S-a recunoscut că ar fi consecințe economice tot mai mari aceste consecințe au fost avute în vedere în evaluarea de impact. Cu toate acestea, nu avem niciun fel de dovezi despre sfera acestor efecte astăzi. Asociațiile au atras atenția Comisiei asupra faptului că anumite substanțe teoretic ar putea, teoretic ar putea fi retrase de pe piață din motive de costuri. Deși avem informații de la producători pe piața produselor chimice că portofoliul are puține șanse să fie compromis din cauza cerințelor RICI. Recunoaștem că există o anumită incertitudine care ar putea persista, ca și preocupări că anumite substanțe ar putea fi retrase în ciuda faptului că unii utilizatori în aval ar fi gata să suportă costurile indirecte ale înregistrării acestor. După cum am explicat, grupul de directori a examinat aceste chestiuni și a elaborat Uh, sfaturi practice pentru companii ce privește comunicarea pe lanțul de furnizare pentru a evita apariția acestor probleme. Grupul de directă, pe lângă identificarea și soluționarea chestiunilor prioritare în ce privește obligațiile relevante pentru termenul de înregistrare, se ocupă și de monitorizarea gradului de pregătire a companiilor pentru a îndeplini termenul 2010. În acest context recunoaște eforturile deosebite ale industriei pentru conformare, dar de asemenea faptul că să depășesc dificultățile atunci când acestea apar. La cincea întrebare, domnule președinte, Comisia va examina cu atenție experiența acumulată la prima înregistrare, prima perioadă, va analiza feedback-ul din partea industriei în ce privește dificultăți concrete întâmpinate și efectul asupra inovațiilor. În acest scop, Comisia intenționează să lanseze mai multe studii ceea ce va fi sprijinit de raportul privind experiențele de la implementarea regulamentului de la ECA, care se va ocupa de aspectele practice ale procesului de înregistrare. De asemenea, grupul de directori are un mandat de a elabora cu privire la învățămintele trase. Grupul de contact care se ocupă de chestiunile cheie și elaborează recomandări pentru viitoare termene de înregistrare. Comisia are de gând de asemenea să organizeze o conferință anul viitor pentru a discuta percepția factorilor implicați cu privire la proces, procedură, lecții de învățat și uh, a, ce să aibă în atenție pentru următoarea termen limită. La așa se întrebă. ECA a publicat pe pagina de internet o listă de substanțe identificate de industrie pentru înregistrare în 2010. Utilizatorii naval pot să informeze ECA despre substanțe de care au nevoie, dar care nu sunt pe listă Apoi ECA va lucra cu fabricanții, cu industria fabric- care fabrică și importă pentru a face disponibil. Și a spus ECA că până la sfârșitul de octombrie va comunica lista de substanțe înregistrate și anumite indicii despre utilizările acoperite dacă sunt înregistrate sau intermedii. Ceea ce va permite utilizatorilor să primească mai multe informații dacă acele substanțe vor fi înregistrate dar nu se știe dacă, nu se va ști dacă a fost înregistrat de fabricant sau nu. La a șaptea întrebare, în legătură cu grupul de directori, v-am spus deja, pentru a avea un dialog între Comisie ECA și Industrie. Acest parteneriat între Industrie ECA și Comisie s-a dovedit foarte de succes. A analizat probleme industriei, a găsit soluții unde a fost posibil în limitele cadrului RICI Comisia va elua ca parte a lecțiilor învățate exercițiul la grupul de directori dacă participarea la grup se poate extinde pentru a monitoriza și alte faze ale implementării. Modalități în ce privește extinderea mandatului pentru date viitor e acum în discuție, dar este o continuare. E clar că e nevoie de continuare. Colaborarea s-a dovedit foarte fructoasă și cred că a contribuit la faptul că înregistrarea pare să meargă pe drumul cel bun. La întrebarea 8 ECA a prevăzut planuri de rezervă de, pentru un volum mare de muncă pe măsură ce datul, data de 30 noiembrie se apropie ca termen limită. Mai mult personal poate fi angajat dacă e nevoie în funcție de nevoile prevăzute de ECA, a mări numărul de personal care se ocupă de dosarele înaintate din industrie între 60 până la 400%. Aceste planuri de urgență sunt revizuite în mod regulat și Consiliul de Conducere al ECA este ținut la curent cu aceste evoluții. La întrebarea nouă, următoarea întrebare nouă cu privire la vama. Această implementare e o provocare la comisie, la direcția întreprindere și mediu. Se ocupă cu digitaxul la implementarea RICI, dar desigur aplicarea, executarea este o responsabilitate a statelor membre. RICI a creat un forum pentru schimbul de informații cu privire la aplicare la agenție care coordonează o rețea de autorități din statele membre care se ocupă de aplicarea legii pentru o aplicare a RICI uniformă și armonizată. Forum are un grup de lucru de cooperare cu organele vamale. Acesta elaborează acum o recomandare pentru autoritățile vamale naționale cum să controleze conformarea cu regulamentul RIC. De asemenea, regulamentul 765 din 2008, care stabilește cerințe de acreditare și supraveghere a pieții referitoare la comercializarea de produse, conține obligații specifice pentru autoritățile vamale pentru a controla produse care intră pe piața Uniunii. Include și conformare la RIC. La întrebarea 10, cu IMM-urile, situația specifică a IMM-urilor a fost avută în vedere în întreaga adoptare și acum implementare a RICI, au, beneficiază de taxe reduse, cerințe reduse de înregistrare pentru fabricanți și importatori de volume mai mici, de asemenea date de la companii mai mari în forumul de schimb de informații, în paralel cu campaniile de conștientizare care s-au adresat IMM-urilor beneficiază de sprijinul helpdesk-urilor naționale, documente orientative, a căror redactare era orientată spre IMM-uri. În mai, vicepreședintele Tajani s-a adresat acestor birouri de sprijin, arătând uh, care, cât de importantă este activitatea lor și numărul de personal să fie adecvat, fiindcă se apropie acest termen sfârșit de noiembrie. În conformitate cu raportul de la agenție către Consiliul de Conducere în septembrie, Multe helpdesk-uri naționale întreprind măsuri pentru a asigura respectarea cu succes a termenului. ECA a înființat și un serviciu special pentru a ajuta pe cei care se înregistrează. Un membru al Consiliului de Conducere care reprezintă părții interesate a subliniat că serviciile de la helpdesk sunt apreciate și sunt necesare pentru industrie. ECA intensifică eforturile de a îmbunătăți accesibilitatea documentelor de orientare pentru IMM-uri cu informații suplimentare în formă concisă Um, traducând documentele acestea orientative de asemenea. În programul de activitate pentru 2011, ECA a arătat că va pune un accent deosebit pentru a asigura că documentele orientative necesare pentru termenele următoare, cum ar fi uh, <clears throat> ghiduri de actualizare, vor fi accesibile în 22 de limbi oficiale pentru IMM-uri. Și în fine știm că diverse state membre au campanii de a ajuta IMM-urile să se conformeze la RICI. La întrebarea 11, experiență la SIFS, prin aceste imm uri ar trebui să poată obține date de la alte companii cu costuri partajate în mod transparent, corect, nediscriminatoriu. Cu toate acestea, înființarea unui Consiliu de Conducere SIFS pentru a avea un tratament corect s-a dovedit o provocare. Avem indicii care în anumite cazuri anumite dovezi privind costurile nu au fost furnizate sau s-au cerut costuri nejustificate. În vară, în ce privește rolul ECA în soluționarea disputelor, acest aspect s-a clarificat pentru partajarea datelor și a soluționării disputelor. ECA a reamintit companiilor regulile concurenței care trebuie să fie respectate și la SIFS-uri. În fine, în ce privește traducerea, ECA a făcut progrese semnificative de a traduce documentele de sprijin, documente informatice, documente orientative RICI. În acest context, rapoartele ECA și programul de activitate pentru 2011 Faptul că se focalizează pe traducere pentru IMM-uri și publicul larg vor continua ca și aspirația de a face față cererie, în același timp să fie și o utilizare eficientă a banilor publici. Deocamdată IT-ul RICI este disponibil doar în engleză, dar ajutoarele au fost traduse. În 2011, ECA va efectua o evaluare de fezabilitate și de nevoi pentru a mări accesul IMM-urilor la comunicarea cu agenție, inclusiv prin uh, IT-ul RICI în diverse limbi. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Mă refer din nou la ceea ce ne-a spus și domnul Chichester și anume vă rog să ne dați și nouă răspunsurile în scris, să le putem copia și să le punem la dispoziția colegilor astfel încât să avem o bază. Mai avem încă o jumătate de oră acum pentru întrebări suplimentare. Așa că le dau cuvântul colegilor pentru a pune întrebări. Primul, domnul Langen. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru informații. Eu vreau să vorbesc despre ultima parte și anume despre cum vor fi afectate IMM-urile. Pentru Parlament, este foarte important ca marile concerte, concerne chimice să aibă suficiente capacități astfel încât să poată ajuta IMM-urile. Acestea de multe ori s-ar putea afla într-o, într situație în care trebuie să renunțe la linia lor de producție pentru că costurile sunt mult mai mari decât câștigurile. Ați spus în două locuri despre acest subiect. Costurile fac costurile duc la apariția problemelor. Însă ce se va întâmpla cu consorțiile? Există, ceva, există regulamente și pentru acestea sau sunt doar pentru companiile mai mici? Și apoi, în acest domeniu, mai ales în cazul întreprinderilor medii, se primesc foarte multe pagini de documente. Noi primim foarte multe documente. Se ajunge până la 700 de mii de pagini. Deci ce s-ar putea face astfel încât să se treacă de problemele de traducere și să primească niște linii, de, niște orientări pe care să le poată folosi într-adevăr, situația să fie mai simplificată. Domnul președinte, da, doresc să răspundeți chiar acum. Domnule Vilmor, dumneavoastră ați fost întrebat. Mai e mai bine să răspundem acum, pentru că dacă nu se uită întrebările. Thank you. Yes, there's no doubt that reach is a challenge for da, mulțumesc. E clar că RIC reprezintă o provocare pentru imm Nu negăm acest lucru. Pentru a le ajuta să se conformeze, uh, ECA face eforturi pentru a mm, traduce documentele de orientare, dar în același timp pentru a simplifica aceste documente, pentru ca uh, aceste șapte mii de pagini ale documentației să nu trebuiască să fie citite în totalitate, ci să existe și o formă simplificată a orientărilor. Da, într-adevăr, IMM-urile uh, se alătură SIS. Uh, ne asigurăm uh, că așa se va întâmpla, uh, însă e clar că e greu să discut, negociem cu marile companii din uh, SIFS și de aici și rolul ECA de a soluționa disputele, rol care a fost clarificat. Comisia a oferit uh, informații ECA în legătură cu normele concurențiale și acestea au fost publicate pe uh, site-ul agenției. Prin urmare, toate companiile din SIFS ar trebui să fie conștiente de reguli și să le aplice. Cred că doar atât uh, am de spus în legătură cu IMM-urile. Mulțumesc. Am o întrebare legată de consorții. Există consorții la conducerea IMM-urilor sau nu există acestea? We don't have information on... Nu avem uh, informații în legătură cu conducătorii consorțiilor, dacă sunt IMM-uri sau nu. Impresia mea este că în majoritatea cazurilor uh, liderii sunt uh, companii mari cu capacități tehnice și financiare mari. Nu mi-aduc aminte de vreun consorțiu care să fie condus de un IMM. Thank you, Chairman. Domnul Chichester. Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că germana mea s-a îmbunătățit simțitor. Asta credeam pentru un moment. Cel puțin asta am înțeles din uh, explicațiile colegului meu. Comisia este conștientă de ce noi ridicăm aceste întrebări acum? Oare Comisia înțelege care sunt uh, îngrijorările noastre reale și adânci uh, îngrijorări manifestate de industrie? Pentru că există o temă în răspunsul dumneavoastră care mie sugerează uh, pur și simplu lipsă de înțelegere sau lipsă de cunoștințe sau pur și simplu ceva de genul acesta. Uneori nu e suficient să citiți niște răspunsuri uh, pe care le-ați fi putut trimite uh, în această dimineață, înainte să ni le prezentați. Cred că ar fi fost un gest de curtoazie, pur și simplu. Apoi, ca reacție la răspunsul dumneavoastră la întrebarea 1, spuneți că 500 uh, de dosare au fost înregistrate la ECA, dar ECA așteaptă 38.000 de dosare. Și credeți că se va respecta termen până la 1 decembrie? Pentru că preocuparea industriei este că la 1 decembrie nu se vor putea uh, folosi în continuare substanțele care sunt esențiale pentru funcționarea uh, industriei, ci doar înlocuitor ai acestor substanțe. Prin urmare, cum uh, vă gândiți să acoperiți această diferență între 8500 uh, suma inițială și 38.000 în câteva săptămâni. Apoi, uh, în uh, răspunsul dumneavoastră menționați ceva, eu știu că am întrerupt atunci și îmi cer scuze pentru acest lucru, însă dumneavoastră menționați o perioadă de 6 până la 12 luni pentru a se adapta utilizatorii din aval. După termenul dat, practic, aceste, acești uh, operatori uh, pot să uh, stabilească pe care dintre substanțe vor să le înregistreze, însă procesul de înregistrare mie nu mi este clar. Apoi, ca reacție la uh, răspunsul meu la întrebarea 3, ce pași trebuie să facă industria pentru a evita anumite întrerupte, întreruperi neașteptate ale lanțului de distribuție, dumneavoastră spuneți că grupul directorilor a dat un răspuns parțial, dar nici măcar nu ne-a spus care este acest uh, răspuns. Mie mi se pare că nu ne-ați uh, răspuns într-o manieră satisfăcătoare. Cum s-a decis uh, să se proceseze? Pentru că eu, de exemplu, aș fi nemulțumit dacă mi s-ar întrerupe ciclul de producție peste 5 săptămâni. Există anumite studii în legătură cu implementarea de anul viitor, dar asta e după termenul limită, odată ce problema persistă, o avem. Și aș putea continua în această notă, dar voi încheia uh, exprimându-mi uh, absoluta uimire că după ce a fost adoptată această lege, acest uh, document există doar în limba engleză. Doar în engleză acest lucru este absolut surprinzător, dar nu există nici o scuză pentru această situație. Vorbim doar despre incompetență clară. Unde este urgența în răspunsul dumneavoastră? Pentru că e clar că o mare gamă a industriei ar putea să uh, își încheie activitatea și aici mă gândesc, de exemplu, la companii precum Airbus. Dumneavoastră ați venit toți trei să răspundeți la aceste întrebări, prin urmare faceți-o. Mulțumesc, domnule președinte. Cine va răspunde? Vom răspunde împreună. Stimați eurodeputați, noi nu ne mulțumim cu situația așa cum este. Pot uh, să vă spun că, din acest motiv, grupul directorilor uh, în care Comisia, Agenția și Industria au reprezentanți, a început să activeze acum șapte luni. Acest grup uh, a identificat problemele și am uh, lucrat împreună cu industria foarte mult pentru a găsi soluții, soluții cerute de industrie. Soluțiile sunt uh, publicate și dacă spuneți ceea ce am înțeles eu că spuneți intervenția dumneavoastră, Adică dacă toată lumea înțelege soluțiile care sunt uh, găsite, ei bine, acestea sunt publicate de către agenție. Deci care sunt aceste soluții și cum acestea pot uh, să îndeplinească obligațiile. Deci uh, nu ne-am plafonat, am lucrat intens în ultimele șapte luni, am păstrat contactul cu uh, industria și acum industria spune că în mod eficient toată lumea face tot posibilul și pe asta trebuie să ne bazăm. Nu putem obține mai multe informații din partea industriei decât avem deja. În ceea ce privește utilizatorii din uh, aval, imediat ce aceste noi întrebări au apărut, am organizat uh, reuniuni cu acest uh, grup al industriei. Am încercat să rezolvăm împreună cu ei în mod eficient uh, problema, la fel cum am procedat cu industria în uh, general. Însă aici există o problemă și anume că e foarte dificil să identificăm identificăm problema, pentru că este un element doar dintr-un lanț. Prin urmare, trebuie să aflăm exact unde se află problema. S-ar putea să existe problemă s-ar putea să nu existe o problemă însă. Prin urmare, discutăm cu utilizatorii naval pentru a rezolva problemele în curând și pentru a include și pe ei în grupul directorilor împreună cu industria imediat, pentru că până acum n-am putut avea o discuție generală cu ei. Acesta ar fi primul meu răspuns către dumneavoastră din această perspectivă. Aș dori să mai adaug ceva la ce spuneați uh, dumneavoastră în ceea ce privește utilizatorii din uh, aval. Există o anumită incertitudine în legătură cu substanțele care ar putea fi retrase și care ar fi efectul lor asupra utilizatorilor din aval. Acest lucru, evident, este foarte stresant pentru uh, mediul de afaceri. Dacă anumite substanțe ar fi retrase, atunci asta ar avea un impact semnificativ asupra um, anumitor uh, afaceri și operațiuni. Însă noi nu înțelegem exact uh, ce implicații economice ar avea retragerea uh, vreuna dintre aceste uh, substanțe. E clar că încercăm să găsim o soluție uh, care, dacă se poate, să evite orice ruptură a acestui lanț de furnizare. Dar nu putem însă ieși în afara cadrului prevăzut de regulament. Prin urmare, uh, vom muta pentru o soluție care va îmbunătăți cât se poate de bine situația. Activăm urgent în legătură cu această problemă, dar uh, nu știm astăzi care ar fi soluția pentru utilizatorii din uh, aval. Ați vorbit despre um, traducerea lui Rich IT Cred că răspunsul meu anterior nu a fost suficient de clar. Documentația și paginile de ajutor au fost traduse, însă interfața în sine, deci ecranele pe care le vedem în momentul în care încercăm să folosim sistemul, nu au fost încă traduse. Comisia însă încurajează, cum spuneam, ECA pentru a traduce și aceste interfațe, interfețe și uh, vedem dacă chiar uh, se poate face acest uh, lucru. Uh, vorbeați și despre data de sosire a dosarelor. Uh, cu siguranță nu ne mulțumește situația actuală, însă avem experiența uh, altor termene limită în cadrul RIS sau în cadrul altei um, legislații în legătură cu chimicale și e clar că de cele mai multe ori dosarele sunt primite pe ultima 100 de metri, prin urmare nimic nu semnalează că ne aflăm într-un dezastru în acest moment. Apoi, în ceea ce privește distribuția documentelor, e clar că acest domeniu uh, se schimbă foarte uh, repede. Acest lucru a fost spus și la începutul acestei sesiuni, de asta ne-am distribuit uh, um, mai devreme răspunsurile, pentru că doream să vă oferim răspunsul cel mai adecvat, oricum vi le vom transmite după încheierea acestei reuniuni. Mulțumim! Uitându-mă la acest, trebuie să luăm acum întrebările toate împreună. Vom lua fiecare întrebare una după cealaltă, începând de acum. Thank you, o întrebare suplimentară. Factorul timp este crucial aici. Ați menționat acum șapte luni că s-a stabilit acest uh, grup uh, special. Atunci, dumneavoastră sau industria v-ați dat seama că există o, că există o problemă? Eu am aflat că există o problemă în partea industriei acum șase săptămâni, uh, un termen extrem de apropiat de termenul limită, având în vedere faptul că legislația e de acum cinci ani. Puteți uh, să ne explicați de ce lucrurile s-au petrecut atât de târziu? E clar că nu punem sub semnul întrebării scopul principal aici. E clar că uh, scoaterea din circulație anumitor substanțe chimice este chiar obiectivul acestui legi, dar uh, nu dacă termenul limită este atât de strâns. One of the shadow reporter. I, have, I was a... Doamna Herzog, eu am fost uh, raportor din umbră pentru acest uh, dosar. Pot să vă spun că ne interesează foarte mult succesul, însă succesul nu trebuie să fie unul birocratic. Sunt de acord cu colegul meu care spunea că dacă există niște întrebări scrise, uh, și uh, dacă e clar că puteți face față uh, unui număr de 40.000 de înregistrări, puteți face față și uh, răspunsurilor la 10 întrebări. Pe noi ne interesează identificarea marilor probleme, marilor dificultăți, marilor riscuri. Aveți vreo idee unde ne aflăm din această perspectivă? Acesta este motivul pentru care noi am spus industriei europene, ne pare rău, ă, asta e nota de plată pe, pe care trebuie să o ă, ă, plătiți, pentru că mai există o listă cu chimicale periculoase. A fost minunat să ascultăm că unii au putut să treacă prin această procedură, însă aveți uh, informații în legătură cu cadavrele răspândite peste tot din această perspectivă? Problema lingvistică este o mare problemă pentru um, uh, toată lumea și uh, nu toată lumea înțelege uh, limba engleză și dacă companiile trebuie să traducă singure toate aceste documente, atunci e clar că aceasta este o povară financiară pentru ele. Pentru cel mai multe companii, limba de lucru oficială nu este limba engleză. Prin urmare, avem nevoie de un raport în formă scrisă pentru a ști cum să procedăm mai departe. Chiar aș dori să vă întreb ceva acum. Uh, agenția și regulamentul sunt suficient de bune sau aveți nevoie de ajutor, aveți nevoie de sprijin suplimentar, aveți nevoie de uh, un sprijin suplimentar al acestei comisii sau al Parlamentului în viitor, pentru că noi putem uh, face toate astea. Ce considerați apoi despre celelalte regulamente cu care ne confruntăm, ca directiva privind biocidele, să spunem, și altele? E clar că acestea slăbesc implementarea RICI. În ceea ce privește RICI, uh, n-am finalizat uh, lucrurile, mai introducem și alte substanțe. Prin urmare, cum vedeți uh, impactul celorlalte legi? Consolidează sau nu activitatea dumneavoastră? Oricum, e clar că acest lucru este semnificativ pentru industria europeană. Dorim o politică industrială pentru Europa și aceasta este marea uh, provocare pentru ea, așadar avem nevoie de mai mult timp la dispoziție pentru a o discuta. Vă mulțumesc, da, am fi procedat și noi altfel, dar am pierdut oricum un sfert de oră pentru că nu era multă lume în sală când am început. La ora 10 vin și ceilalți colegi, ei vor veni doar să voteze și trebuie să începem cu votul la timp. Câteodată nici nu știu cum să procedez. Trebuie să ne ținem de reguli. Domnul Mațaros urmează. Senki sem kételkedik abban, hogy a RICS... Mulțumesc, domnule președinte. Nimeni nu se îndoiește de importanța uh, sistemului legislativ și e clar că legea trebuie aplicată. Însă um, am anumite îngrijorări uh, pe care le-a exprimat și domnul Chichester care vorbea despre elementul crucial uh, timp. E clar că e dificil să ne conformăm acestui uh, uh, termen strâns și IMM-urile E clar că au de făcut față unei poveri administrative prea mari. Aș dori să văd care este opinia dumneavoastră în acest sens. Anumite îngrijorări au fost risipite, însă în ceea ce privește producția de tonaj mic, anumite substanțe pot fi retrase din uh, uzul industriei în viitor și această problemă trebuie abordată. Și, de asemenea, trebuie să existe timp suficient pentru acest proces. Și acum o întrebare specifică. Comisia are vreo îngrijorare în legătură cu o mai mare utilizare a animalelor pentru teste, pentru că e clar că va fi nevoie de mai multe date, de mai multe teste. Considerați că acest proces uh, va uh, crește numărul animalelor care vor fi folosite pentru uh, teste? Oare putem compensa situația folosind datele existente într-o anumită formă? Mulțumesc! Uh, the former rapporteur. Doamna Ec, mulțumesc, domnul președinte. Am fost uh, raportor în mandatul anterior al acestei comisii pentru regulamentul RICI. a fost extrem de îngrijorat în legătură cu acest subiect. Am avut o reuniune la Helsinki săptămâna trecută cu anumiți angajați ai uh, agenției și consider că răspunsurile dumneavoastră uh, sunt uh, parțial informative și parțial neinformative. Sunt de acord uh, cu toți antevorbitorii mei care spuneau că această lege este extrem de importantă pentru mediu, pentru europeni și mai ales pentru acele state care au uh, nu s-au ocupat uh, atent de aceste aspecte anterior. Și nimeni nu este omis de pe această listă. Însă timpul scurt de la luarea deciziei până acum ar fi trebuit să fie suficient. Am fost informați de comisie că termenele uh, de timp uh, erau în regulă, am fost informați că agenția funcționează corect și apoi brusc ne-am dat seama că există probleme care blochează sistemul în acest fel. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Mai întâi, domnule președinte, aș dori să prezidez o reuniune la Helsinki în primăvară pentru a discuta cu agenția Tunisia și sper să rezolvăm această uh, problemă la viitoarea reuniune a coordonatorilor. Aș dori ca dumneavoastră, domnilor, să ne însoțiți în această vizită pentru a vedea unde sunt problemele, unde sunt uh, obstacolele. În al doilea rând, întrebarea mea este ce faceți în legătură cu îngrijorările industriei și mai ales cu îngrijorările IMM-urilor în acest moment pentru a le informa și pentru a le ușura calea. Ați putea să le oferiți luni suplimentare sau informații suplimentare? Faptul că există un uh, grup uh, uh, suplimentar nu e un element satisfăcător pentru fiecare companie în parte. Prin urmare, cum abordați problema companiilor individuale în acest moment în legătură cu problemele lor și cum pot acestea să-și continue activitatea, însă într-o manieră sigură? Mulțumesc! Eh, eh, Doamna Hulskog. Eh, Mulțumesc. Aș dori să precizez faptul că RICI reprezintă legea cea mai ambițioasă Uh, ambițioasă în ceea ce privește produsele chimice din uh, lume și ar trebui să fim mândri uh, de asta, în ciuda tuturor concesiilor care ar trebui, ar, au trebuit făcute din cauza intereselor din jurul adoptării acestei legi. Voi fi foarte sinceră acum. Câteva dintre aceste interese sunt extrem de bine reprezentate și aici, însă, în ciuda acestora, avem de face cu o lege care, până la urmă, este de bună calitate. Există anumite incertitudini în legătură cu acest termen de înregistrare și ne întrebăm cum IMM-urile pot să respecte această lege. Impresia mea și impresia grupului meu este că agenția și comisia lucrează împreună într-o manieră destul de satisfăcătoare pentru ca uh, lucrurile să funcționeze bine atât pentru marile companii cât și pentru cele mici. Încercăm să fim cât se poate de aproape de acestea, mai ales în ceea ce privește capacitatea. Acest grup de contact al directorilor uh, în colaborare cu reprezentanții uh, sectorului, încearcă să facă uh, o muncă care ca obiectiv uh, facilitatea activităților presupuse de RICI. Evident, e important ca legea să fie aplicată corect. Aș dori ca noi, uh, ca legiuitori, să ne asumăm uh, responsabilitatea vis-a-vis -vis de această uh, lege care vizează produsele chimice, să susținem această lege și să muncim într-o manieră constructivă pentru ca totul să fie bine aplicat și să funcționeze bine. E clar că trebuie să încercăm să soluționăm problemele, însă uneori practic dăm amploare problemei și avem impresia până la urmă că uh, uh, unii doresc pur și simplu să distrugă această lege pentru ca ea să nu fie aplicată. E clar că aceasta ar fi o uh, idee foarte proastă pentru că avem nevoie de RICI și avem nevoie să obținem uh, un acord. Trebuie să fim de acord și cu faptul că RICI trebuie dezvoltat pentru că este o lege bună. Mulțumesc! Domnul Langen, la prima rundă de răspunsuri s-a spus că documentele au fost traduse. După aceea, când s-a răspuns la întrebarea domnului Chichester, s-a spus că o parte a documentelor au fost traduse, asta cu puțin timp înainte de expirarea termenului. Și mă întreb acum de ce există această diferență. Am discutat foarte mulți ani despre această problemă și ea apare în documente și atunci apare întrebarea. E dispusă Comisia să prelungească acest termen pentru că încă IMM-urile au probleme din cauza că nu au acces la informațiile de care au nevoie. La început s-a spus că ne aflăm în situația în care putem să avem niște planuri de rezervă în cazul unor situații de urgență și acum ne aflăm spre sfârșit, se vorbea despre 400 de procente Mă întreb dacă cineva a vorbit despre o prelungire a acestui termen sau nu. Stoffs, letzte Wortmeldung. Thank you, Chairman. Uh, I agree full... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord într totul cu doamna Herzog, trebuie să distingem între engleză ca limba lui Shakespeare și engleză ca limba europeană, ca instrument, să zicem, sau eventual instrument de comunicare al Comisiei Europene în varianta Eurospeak. Sunt foarte dezamăgit pentru că în trecut am avut un sistem de testare a substanțelor chimice în țara noastră. Am avut instituția de stat, Institutul de Testare pentru toate produsele sau produsele petroliere. Conform unei recomandări a Comisiei Europene, am închis acest institut care funcționa și mergea foarte bine de testarea substanțelor și produselor. Și acum e o discrepanță între nevoile clienților, ale cetățenilor și, aș spune, a, oferta de pe piață. Și sper că această lacună va fi acoperită în viitor, dar sunt dezamăgit că tristețea noastră că sistemul propus de comisie nu va funcționa, suntem întristați că faptul că această temere s-a adeverit. Mulțumesc. Yes. Angelica. Vă rog să dați dovadă de înțelegere. Angelica, pe scurt, trebuie să se răspundă la toate întrebările. Cinci întrebări în două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să repet ce a spus colegul meu Langen, să sprijin ceea ce a spus. Uh, Anul, uh, ieri ne-am întâlnit cu uh, reprezentanța industriei chimice, cu IMM-uri de acolo. Există peste 100 de astfel de IMM-uri care zi de zi au de-a face cu RICI. E într-adevăr o mare problemă, există foarte multe formulare care sunt disponibile doar în limba engleză. Uh, și atunci când termenele nu pot fi, nu pot fi respectate, problemele apar, este imposibil ca acestea să fie respectate acum, așa că nu le putem cere acestor IMM-uri acest lucru. Fiecare comisar vorbește despre faptul că IMM-urile trebuie sprijinite și despre importanța acestora, așa că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. Vă rugăm să prelungiți acest termen. Domnul președinte, acum are din nou comisia cuvântul. Dacă sunteți de acord, tocmai am propus următorul lucru comisiei, faptul că la 10 trebuie să începem să votăm, trebuie luat în considerare, colegii au venit. Așa că acum Comisia va da un prim răspuns pentru aceste întrebări. Nu se va putea intra în detalii. Veți primi răspunsurile în scris, dacă sunteți de acord. Și apoi vom vedea ce se va întâmpla, pentru că este clar că rămân multe întrebări fără răspuns. Întâi <clears throat> domnul din partea Comisiei și apoi colegii dânsului. Mr. Belmont. Domnul Belmont, mulțumesc. Dar vă rog, domnilor și domnilor, cu toți ați spus că e ceva atât de important. Atunci vă rog să fiți atenți și să dați ocazia comisiei să răspundă. Mulțumesc. S-a pus o întrebare despre riscuri. Am identificat riscuri. E ceva important pentru că de asta facem totul. Da, am găsit. Da, există indicii că înregistrarea identifică noi riscuri și companiile identifică acele noi riscuri. Deci înregistrarea și atinge scopul de a mări siguranța. IMM-urile. Da, desigur că ne preocupă IMM-urile, da, suntem uh, de aceeași părere cu dumneavoastră în ce privește importanța traducerilor, încurajăm ECA pe mai departe să traducă, a tradus, ne-a spus cele mai importante documente pentru IMM-uri pentru acest termen și va continua această muncă. Ne adresăm IMM-urilor pe plan individual? Nu putem de la Bruxelles, nu e realist, sunt mii și mii de companii ce facem este să organizăm campanii de informare, să-i conștientizăm, lucrăm cu autoritățile din statele membre, cu asociații de industrie, dar nu putem să discutăm cu fiecare companie în mod individual. Testarea pe animale. Rige are prevederi extinse de a reduce nevoia testării pe animal, Dar am știut de când s-a adoptat RIGE că o testare suplimentară va fi necesară în mod inevitabil dar încercăm să o reducem la minim și regulamentul e conceput în acest sens. ECA are nevoie de sprijin suplimentar? Nu am primit deocamdată astfel de semnale de la ECA. ECA ne-a spus că prin redesfășurare poate să găsească resurse suplimentare cu până la 400% dacă e cazul. În fine, timing. De ce DCG s-a înființat anul acesta? Pentru că atunci a venit industria și a identificat problemele. Utilizatorii din aval au venit după vară cu preocupările specifice și le-am examinat de urgență de atunci până în prezent. Ne-a spus dacă am văzut cadavre pe stradă, încă n-am văzut cadavre, dar avem niște studii pe care le vom lansa la anul și ne vom ocupa, între altele, de impactul pe piață și sperăm că nu o să găsim prea multe cadavre zăcând nici pe stradă, nici la anul. Dar o să, o să ne uităm și la alte forme de impact ale RICI. Mulțumesc! Mulțumesc pentru răspunsuri. Celelalte întrebări la care nu s-a răspuns acum, uh, vom primi răspunsul la ele în scris. În primul rând, mulțumesc Comisiei, și apoi le mai transmit că îi vom mai invita odată încă aici, vă vom invita să discutați din nou cu noi, pentru că în mod foarte clar acest subiect e unul care ne preocupă pe toți. E un foarte bun exemplu pentru ceea ce am discutat ieri spuneam că se întâmplă ca, se întâmplă ca urmările unei legislații să nu fie întotdeauna clare. Și de aceea e important pentru noi toți să vedem ce se decide și ce implicații are, au deciziile noastre. De aceea rugăm din nou Comisia să fie flexibilă cu termenul atât cât se poate. Însă vom mai discuta despre acest aspect. Le mulțumesc colegilor care au pus întrebări, mulțumesc comisiei care a răspuns. Vă mulțumim! Și cu asta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume la vot. Sper că aveți cu toții cartelele de vot la dumneavoastră. Avem foarte mult de votat astăzi. De aceea vă rog să fiți foarte atenți. Putem să începem? Ich bitte Sie alle ein bisschen um Hilfe. Vă rog să mă ajutați, să mă ajutați și să fiți atenți, pentru că e vorba de un vot foarte complicat. Doamnelor și domnilor, Secretariatul a încercat să facă listele de vot, astfel încât să putem să ne conformăm regulilor. Câteodată e destul de dificil, însă trebuie să facem tot ce putem. Acum voi lua rolul cuiva care nu e nici raportor, nici coordonator. Va fi foarte greu să luăm o decizie când lista de vot se primește mult prea târziu, cu o seară înainte sau în dimineața respectivă. Trebuie să ne gândim exact despre cum să ne organizăm timpul astfel încât să avem mai mult timp, pentru că e, e imposibil să verificăm fiecare detaliu. Există raportori din umbră, care sunt și coordonatori, Însă ei sunt foarte organizați, însă pentru alții este foarte greu și într-o astfel de situație mă aflu și eu astăzi. Să trecem la vot. Primul punct este punctul nou. Aici lucrurile sunt mai simple. E vorba de adoptarea unui acord de cooperare. Este o procedură simplificată. E vorba despre acordul de cooperare științifică și tehnologică între comuni Comunitatea Europeană și Iordania. Cine e pentru? Cine împotrivă, cine se abține. Se, votul se închide. S-a adoptat. Ajungem la punctul 10. Acordul între Comunitatea Europeană și Japonia. Pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Numărul 11. Acord de cooperare între Uniunea Europeană și Ucraina. Cine e pentru? Stop. Doamne, că aveți cuvântul. Sunt de acord cu rapiditatea dumneavoastră, dar v-aș ruga să respirați într-un dosar și altul, să ne dați și nouă timp să întoarcem uh, foaia. Ok. Ia, ia, ia. Dankeschön. So schnell was? Bine, bine, mulțumesc. Atât de rapid a fost, mă scuzați. Das sehr gut jetzt. Schneller oder langsamer? Beides geht nicht. Și atunci cum? Mai încet sau mai repede? Cu ambele nu pot. Deci cum să fac? Bun. Acordul între Uniunea Europeană și Ucraina. Cine pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Acord între Uniunea Europeană și Guvernul Insulelor Feroe. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem la lucrurile complicate. Numărul 13, strategia energetică. Puțin, întâi trebuie să răsfăiesc eu puțin. Wer ist Doamna uh, Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de coordonator, am discutat lista de voci și doream să vă atrag atenția asupra compromisului 27A și 27B privind lista de vot sau de pe lista de vot. Eu și domnul Ceasimaca și domnul avem un amendament la 239. Am cerut să fie scos din compromisul 27A. Deci aș dori să se scoată de la 27A și acoperit în 27b și dacă e caduc, este votat. Restul e corect. Deci doream să se scoată acesta de la 27a, amendamentul 239. Nu cred că e acoperit de compromis, avem păreri diferite în ce privește compromisul. Și în al doilea rând, ultimul compromis, numărul 54, un compromis a două grupuri politice, și nu cred prin definiție. Un amendament consolidat de la două grupuri și se referă la un amendament al doamnei Colimata și unul înaintat în comun, domnul Orde, eu și domnul Ceații Macachis. Textul propus nu corespunde cu amendamentul nostru, adică nu acoperă aceeași bază, deci vreau să se scoată din amendamentul consolidat și să fie votat separat. La numărul 54, care tehnic vorbind nu ar trebui să fie intitulat amendament de compromis pentru că e de la două grupuri și nu doream să fie în amendamentul consolidat. 467 vreau să fie votat separat. Ceea ce a fost menționat înainte și sper că atunci când cerem astfel de lucruri, dorințele noastre ca grup să fie respectate. Mulțumesc! Gut, Kolaska-Bobinski. N-am luat la cunoștință ceea ce ne-ați spus. Doamna Bobinski. Pani stanovisko Mulțumesc, domnule președinte. Noi eram la curent cu poziția doamnei ex Secretariatul a verificat acest lucru și este un compromis în uh, interiorul regulilor. În ce privește 27b, doamna, amendamentul doamnei Ex este la 27a, va fi votat, așadar nu e nicio nevoie să se voteze separat. Okay. Wir werden äh, danach, wir machen jetzt bitte keine... Bine, nu facem nicio dezbatere acum. Vă rog, știți ce avem de votat? Să încercăm întâi să votăm. În acele puncte unde există probleme, se va ajunge la o hotărâre conform procedurii. Cine vrea să mai retragă lucruri, să schimbe ceva, poate să facă acest lucru, dar dacă ceva e un amendament de compromis sau nu, ține de procedură și acest lucru nu se decide prin majoritate. În cazul amendamentelor de compromis există o regulă clară și nu putem să o modificăm. Însă dacă nu rezolvăm această problemă, vom intra mai în detaliu, dar putem să începem și să discutăm apoi atunci când apar problemele. Eu sunt de acord să prelungim discuția, dar atunci rămâneți uh, mai mult cu toții. Domnul Lenciu are un punct de procedură. de vot pe care să mi-o aducă dacă este nevoie. No translation. I, uh, I, I lost my voting card. And uh, okay. I sent my okay. assistant to bring a new one. Am rugat asistentul să-mi aducă o cartelă de vot nouă, dacă se poate. Da, o să, o să fim atenți. Domnul Rode, trebuie să spun că mi se pare total inacceptabil acest fapt. Cineva să fie atras într-un compromis fără să fi fost de acord cu acest lucru. Așa ceva nu se poate. Nu se poate ca două grupuri politice să facă un compromis și apoi toate celelalte să fie și ele implicate. Și acest lucru s-a întâmplat și la 27 și la 16 și trebuie să spun că nu se poate proceda așa. Nu vreau să vin cu argumente pentru ceva la ce sunt împotrivă. Acest lucru e important pentru noi și de aceea sper că cele spuse de doamna Eck vor fi puse în aplicare. Mulțumesc! Bineînțeles, spune domnul președinte, am trecut printr-o asemenea situație și eu, odată când raportorii s-au hotărât să facă același lucru cu amendamentele, nici mie nu mi-a convenit, dar asta pare să fie regula. Dar într-un asemenea caz, amendamentul poate fi retras de către cel care l-a înmânat. Nu pot decât să respect regulile care există și regula spune două amendamente de la două groburi politice pot să fie, să constituie un compromis. Dacă e logic sau nu, nici eu nu am înțeles foarte bine această regulă, însă trebuie să o pun în aplicare. Trebuie să o pun în aplicare așa cum apare ea. Probabil că ar trebui să se clarifice situația, cum se procedează cu asemenea compromise. Am mai trecut prin asemenea evenimente și chiar mi-am pus întrebări, însă astăzi ne vom ține de reguli așa cum apar acestea și cu siguranță vom lua în considerare observațiile colegilor noștri, ale colegei ex și ale celorlalți. Este clar? Putem să începem? Nu, încă nu putem să începem. Doi colegi mai doresc să ia cuvântul. În primul rând, domnul coleg Turmes. Din punct de vedere tehnic, în ce privește acest compromis 45, există două părți implicate. Sau socialiștii și democrație și liberalii. Dacă liberalii vor să se retragă din acest compromis, atunci a rămas o singură parte și nu poți să ai un compromis cu un singur participant. Cred că astea sunt regulile. Deci cred că doamna Eck are dreptate și domnul Ruda în această privință. Ide, jede, lieber Claude, jede Partei kann Kompromiss. Stimate coleg, orice grup politic poate să facă amendamente de compromis, însă e nevoie de două astfel de amendamente de la două grupuri. Din păcate nu putem schimba nimic. Am cerut secretariatului să ne explice această situație, dacă există o regulă prin care putem să facem acest lucru. Problema nu e ce cred eu și cum mi se pare mie logic, ci cum e regula și o vom folosi așa cum există aceasta. Doamna Podimata, aveți cuvântul. Chirie Prodre. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τη συμβιβαστική τροπολογία 50... Domnule președinte, în ce privește amendamentul de compromis 54, la care s-a referit doamna Eck, aș vrea să spun următoarele. Compromisul 54 acoperă două amendamente. 426 și 427. Primul înaintat de mine și celălalt de domnul Hagi Marcasis și alți colegi. Sunt două chestiuni, una tehnică și una de fond. Ambele părți care au înaintat amendamentele consideră că conținutul acestor două amendamente nu e acoperit de compromisul 54. Iată de ce am dorit să votăm aceste amendamente separate. Stimată colegă, trebuie să fac o observație. Înțeleg conflictul care are loc aici în primul rând, dar în al doilea rând nu va exista niciun fel de problemă, pentru că dacă văd bine, majoritatea își dorește asta, să rezolvăm această problemă. Dar dacă doriți să discutăm despre procedură în cadrul comisiei, putem să facem acest lucru. Încerc acest lucru cu compromisul numărul 4. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Mulțumesc, a fost un început bun. Vă rog să vă asigurați că nu trec peste nimic, e important. 41. Cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, se respinge. 40 și 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5. Mă scuzați, am uitat ceva? Mă scuzați, 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 în trei părți. Prima, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri,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 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 117, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 17, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 și 151, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm, verificăm 150-151, s-a deschis votul. Ok. 9 ich bin too many. Neun, ich, das kann doch nicht Could we restart? We, we Trebuie să repetăm. De la început, vă rog. Încă o dată. Din nou, vă rog. Votul s-a deschis. Nu, nu se poate, nu funcționează aparatul. Ne poate ajuta cineva? Vom număra. Numărăm. Cine e pentru? 150. Mâna sus. Cine e pentru? Jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Frage, ob bei der EPP zu viele waren. Sunt prea mulți din partea PP-ului? Poate să numere cineva? Pentru că sunt prea multe voturi. Joke. Ja, ja. It's okay, but... Also wir haben 34... 34 la 19 la 6. Toată lumea e de acord cu acest plus? Sau trebuie să schimbăm lucrurile? Vă rog, n-am înțeles. Trebuie să facem adunare. Secretariatul trebuie să facă acest lucru. Sunt prea multe persoane sau nu? De obicei suntem prea puțini. Deci de data aceasta suntem prea mulți. Please, can you tell it by micro? Perhaps you can tell it. Yes, uh, there are too many... Da, sunt prea mulți membri care votează în comparație cu numărul de membri din comisie. Și în conformitate cu echipamentul de vot, toți aceștia sunt de la PPE, dar în orice caz, diferența de voturi între 34 și 19 atât de mare încât nu schimbă faptul că E așa, dar pentru voturile următoare ar trebui să fie clar. Sunt cu șapte în plus, sunt uh, cu șapte cartele în plus care votează la PPE. Diferența oricum e mai mare. În conformitate cu echipamentul de vot, da. Domnule președinte, putem face un uh, vot uh, de testare? Sunteți de acord să facem un test, să verificăm dacă funcționează echipamentul sau nu? Încercăm din nou cu echipamentul de vot. Același vot. 150, 151. Votul s-a deschis. Încercăm din nou. Acum avem 4 PP și 2 de la socialiști prea mult, în plus. Deci 4 în plus din partea PP-ului și 2 din partea socialiștilor în plus. 3 now. 2. Acum sunt 3. 2. Cu socialiștii e în regulă. Din partea PP-ului, două persoane în plus. Vă rog, două persoane de la PP să nu mai voteze. Putem să facem așa pentru următoarele voturi? <laughs> ok. Now? Now, now, now and the vote is? Bine, acum? Au votat 53. Deci acum trebuie să repetăm votul, nu? Vă rog, doar Dumneavoastră să votați acum, nu toată lumea. Încă o dată, votul s-a deschis pentru 150, 151. Ok. 53 have voted. Yeah. 53 de persoane au votat. 30 la 21 la 2. Foarte bine. Rezultatul este clar, se adoptă cu 30 de voturi pentru, 21 împotrivă, un uh, rezultat relativ clar. Însă vă rog, în cadrul grupurilor, doar cei care au votat acum să voteze și mai departe pentru ca să nu avem probleme. Trecem acum la 224. Cine e pentru? ne întoarcem articolul 16a 9, 224 din partea doamnei Eck, numai să fim siguri cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 devină caduc. O 155 155 pentru 155. E, nu contează. 155. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm. Verificăm 155. Vă rog doar cei care trebuie să voteze. One too much? No, no, no. no. It's okay? That's okay. Ok. E în regulă, da, votul s-a închis și e respins. Se respinge. Compromisul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 168 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Dacă toată lumea face semn, ar fi mai bine. Trecem la 187. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 189. La 187 verificăm. Votul s-a închis. Se respinge. 189 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. 207 pentru. Împotrivă. Vă rog din nou, cine e pentru 207? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Verificăm. 207. Verificare. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Din partea PP-ului e o persoană în plus. Nu, acum e bine. Votul s-a închis. S-a închis și se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 plus, compromisul 24 plus 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm compromisul 24 plus 1. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 212 212 pentru împotrivă abțineri se respinge 214 pentru împotrivă Abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru împotrivă verificăm 27 verificare electronică votul s-a deschis votul s-a închis Douăzeci pentru 23 împotrivă se adoptă. 27B devine caduc. Trecem la compromisul 28. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 200... Scuzați, devine caduc. Compromisul 29 pentru... 29 pentru... Împotrivă? Din nou, cine e pentru? Compromisul 29. Împotrivă abțineri se adoptă, nu era clar. Trecem la 30 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 262, 263 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 276 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 292 pentru, împotrivă, din nou, compromisul 292 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 302 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 303 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 304 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 316 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 315 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Urmează amendamentele orale. Pentru 38, partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 342 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 346, verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respingem. 24 pentru, 25 împotrivă. Compromisul 44 pentru. Mă scuzați, am sărit peste ceva. 346 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 349 pentru, împotrivă, abțineri, pentru la 349. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 336. Pentru împotrivă. Trebuie, va trebui să verificăm, pentru că nimeni n-a fost de acord. Mergem prea repede? Intervenție fără microfon. Uh, Cred că ar fi bine dacă am putea să vedem cine votează și cine nu din diferitele grupuri politice. Și de aceea, pentru că nu putem, am cerut o verificare. Cer o verificare și pentru acest vot. 63 direct electronic abstimmen. Votul open. 36 vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Nu. Votul s-a închis. Relativ clar. Trecem la 356 pentru. E, devine cadou. Compromisul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 362 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 370 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 377 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. 377, verificare electronică, votul s-a deschis, votul s-a închis, e respins. Ce se întâmplă acum cu următoarele? 378, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi Celelalte devin caduce. Cine vrea o verificare? 378 am făcut deja. Mă scuzați. 378 verificare electronică. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Nu o persoană în plus de la PPE. Din partea EPP, o persoană în plus. Acum e bine. Votul s-a închis. Și celelalte devin caduce. Compromisul 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 389 amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 390 pentru, împotrivă, din nou, 390, cine e pentru? Împotrivă, verificăm. Verificăm electronic. 390. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 393. Rezultatul? 28, și 0. patru, zero. Vă rog să aveți încredere în secretaria, dacă nu aveți încredere în mine. 393 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 51 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 404 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 404. Verificare electronică. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 405. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 406 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 407 pentru, devine caduc, mă scuzați. Trecem la compromisul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 412 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 413 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 417 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 420 în două părți, prima parte cu amendament oral. Domnul Thomas? Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Rodă, mulțumesc, aș dori, am o obiecție la acest amendament oral. Este un amendament oral pe care raportorul l-a incorporat în amendamentul meu și nu sunt de acord. Noi ne dorim ca amendamentul inițial 420 să fie votat. Bine atunci acest amendament oral nu va fi votat, trebuie să fie foarte clară procedura ce se întâmplă cu asemenea amendamente orale când cineva e împotrivă. Când cineva e împotrivă, se renunță la acest amendament, cu acesta am rezolvat problema. Nu putem vota asupra acestui amendament. Intervenție fără microfon. Please, you can write the amendments. You can write the amendment. Puteți să treceți amendamentul în text, din câte am fost informată de către secretariat. Nu um ganz sicher zu gehen. Also. Doar ca să fim siguri. Fiecare raportor poate în raportul său pe lista de vot să scrie plus sau minus. Dar, în cazul unui amendament oral, când acesta este propus și o persoană se împotrivește și acest lucru se poate întâmpla, probabil că vor interveni anumite animozități pentru viitor, dar nu se poate așa ceva, îmi pare rău, un o persoană s-a opus, așa că nu mai votăm asupra lui, ci asupra amendamentului original în două părți. Regulile sunt foarte clare. Prima parte din 420, amendamentul inițial. Cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru, cine e împotrivă. Facem o verificare electronică. A doua parte, verificare electronică fără amendamentul oral. Votul s-a închis. Se respinge. Păcat. Trecem la 425, tot cu amendament uh, oral. Ne aflăm în această situație. Nu mă scuzați, am sărit peste 422. 422 din partea domnului Ghirec. Cine e pentru? Cine e împotrivă? abțineri se respinge. Trecem la 425, prima și a doua parte a amendamentului oral. Uh, colegul Rode se uh, opune, așa că votăm asupra originalului. Prima parte, 425 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 54, aici uh, e mai complicat. Să votăm asupra compromisului 54. Cine e doamna Eca? Aveți cuvântul. După cum uh, vedeți, sunt două amendamente, unul al domnului Podimata și unul în care mi-aparține în parte și mie. Uh, E vorba despre 426 și 427. Ca amendament consolidat, e să fiu de acord, uh, dacă acesta poate fi votat, așa cum apare pe lista de vot eu, uh, sugerez să votăm mai întâi amendamentul doamnei Podimata și apoi uh, amendamentul nostru, pentru că nu vreau ca amendamentul meu, sau mă rog, noi nu vrem ca amendamentul nostru, 427, să facă parte dintr-un uh, amendament consolidat 54. Nu am înțeles exact. Vă retrageți amendamentul dumneavoastră sau ce înseamnă? Vă doriți un vot pe părți? Secretariatul îmi spune că acest compromis poate fi votat, deci așa se va întâmpla, nici măcar nu discutăm acum. Doriți să-l retrageți sau rămâne? Amendamentul 54 este singura, singura întrebare. Well, if two other groups proposes dacă celelalte grupuri propun un amendament consolidat, 50% uh, din acesta fiind reprezentat de amendamentul uh, meu sau al nostru, nu mi s-ar părea corect ca ceea ce se numește compromisul 54 uh, să fie votat, pentru că nu credem că textul este același și eu, practic, văd asta ca pe o răpire a amendamentului meu sau al nostru. Frau Eck, ich habe das verstanden. Doamnă Eck, am înțeles ceea ce ați spus, am discutat și înainte acest subiect și acum pot să mă bazez doar, nu mă bazez doar pe, nu pot să mă bazez pe ceea ce știu, ce mi se pare mie, trebuie să mă țin de reguli, secretariatul spune că se poate vota și atunci vom vota. Poate că ar trebui ca această situație să fie clarificată în general, să știm cum să acționăm. Vă retrageți amendamentul, doamnă Podimata? 54 Domnule președinte, practic compromisul e format din două amendamente, al meu și al doamnei Eche și al domnului Rode. Dacă amândouă persoanele, adică eu și doamna Eche, considerăm că acest compromis nu acoperă cele două amendamente, atunci compromisul devine caduc, nu mai poate fi compromis, trebuie să votăm separat amendamentele. Am înțeles argumentul dumneavoastră. Pot doar să vă spun din experiența mea, când apărea un asemenea compromis, acesta nu mai era luat în considerare și nimeni din sală nu uh, Uh, se implica. Aceasta e procedura. Eu trebuie să mă orientez după procedură. Pare rău, însă în curând trebuie să clarificăm această situație, pentru că ne tot întâlnim cu ea și trebuie clarificată. Altfel nu pot să procedez, nici nu mai discutăm, ne ținem de procedură. Se votează asupra compromisului 54. Te rog, Giles, chiar e necesar să-i cuvântul? Dumneavoastră, în președinte, trebuie să judecați dacă e necesar mm. sau nu, însă uh, pot să spun următoarele. Sunt sigur că compromisul uh, celor două grupuri reprezintă un amendament de compromis. Practic, uh, cele două grupuri au ajuns împreună la un amendament de compromis. Însă, e un păcat că cele două amendamente uh, asupra cărora s-a ajuns la un compromis, uh, până la urmă ar trebui votate separat, dar eu cred că totuși votăm uh, compromisul. Ok. Vă mulțumesc. Putem noi să discutăm cât vrem, să trebuie să mă țin de reguli, conform regulamentului de procedură. Doamna? Da, could we... Sper să vă pot uh, ajuta. Oare n-ați putea asculta opiniile celor care au înaintat aceste amendamente, opinii care spun că aceste amendamente nu sunt uh, acoperite de compromis și să le votăm separat? Zu Beginn der Tagesordnung eben erklärt. La începutul reunii noastre am discutat deja. Am spus că întâi vom vota asupra compromisului și apoi asupra amendamentelor. Mi se pare că așa trebuie să procedăm. Compromisul 54. Cine e pentru? Cine e pentru compromisul 54? Cine e împotrivă? Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. S-a închis. 26 la 25. Și atunci trecem la 426. Cine e pentru? Prima parte. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Mai întreb o dată. Văd că jumătate nici nu mai votează și asta e o metodă, dar așa nu vom mai avea majoritate. 426, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că a doua parte se respinge. Trecem la 427. În 426, a doua parte, verificare. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 427. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Verificăm. 427. Verificare electronică. S-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 428 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 pentru. Devine caduc, mă scuzați. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă.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 Cred că din nou există obiecție, așa că vom vota amendamentul inițial fără amendament oral. 16, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2, pentru, verificăm, deși situația a fost clară, verificăm partea a doua. 16, partea a doua, s-a deschis votul, s-a închis votul. și se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte a fost retrasă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. 22-23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 INTA. Pentru Colegul Thomas dorește să facem o veri... dorește verificare. Numărul 2 de la colegul Turmes. Se verifică. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Machen wir alle durch? Ne, jetzt muss ich nochmal. Inter, inter 6. Inter, inter 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 vine caduc. 11. Inta, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și cu asta am terminat. Și acum vot asupra întregului text. Nu am crezut niciodată că vom ajunge până aici astăzi. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și <laughs> se respinge, nu. Mă scuzați, a fost. Din partea PP-ului, o persoană în plus. Și rezultatul. 42 de voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări! Foarte dificil. Și acum, la ce trecem? Chichester? Nicio dezbatere, vă rog. Doamna Koblenska-Bobinska, doriți să luați cuvântul? Vă rog. I just want to thank... Vreau doar să mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră. Niciodată n-am ajuns la atâtea compromisuri în toată activitatea mea. Am învățat să fac compromisuri așadar, dar și faptul că compromisul are multe definiții și multe culori. Mulțumesc foarte mult pentru asta. Mulțumesc așadar foarte mult uh, colegilor uh, Hilman, Diman și uh, secretariatul care a avut o treabă dificilă. Mulțumesc foarte mult! So, oh, jetzt kommt der Bericht von Kollegen Chichester. Mal gucken, ob wir auch noch ein paar Argumente zur Raportul domnului Chichester, să vedem cine are ceva de spus. Doamna von să aveți cuvântul. Știu că raportul meu este micuț, are doar un amendament, dar vine înaintea raportului doamnei Chichester. Da, bine că mi-ați atras atenția prima oară trebuie să votăm asupra rezultatelor dialogului cu doamna Van Brent. Am felicitat-o, dar nu am votat. Trebuie să votăm electronic raportul doamnei Van Brent. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis. Vă rog, votați. Vot electronic. Și votul s-a închis. Rezultatul e foarte clar. Felicitări încă o dată și mă scuzați. Trecem la Chichester. Compromisul 1. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Trecem la numărul 2, compromisul 2, cine e pentru, cine e împotrivă, Încă o dată, amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, pentru, nu, 3 devine caduc. Numărul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, în două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru,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 abțineri, se respinge. Compromisul numărul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 devine caduc, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 16 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Compromisul 3. Pentru. 16. Verificare electronică. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și rezultatul e că se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 22 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 23 pentru? Împotrivă? Din nou. 23. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Nu mă scuzați. Mm, deja a trecut o oră, am obosit. Trecem la 27. Votăm 27. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 27. Verificare electronică. S-a deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Vot, asub, vot final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul e că se adoptă, în mod clar. Giles, felicitări! Și trecem la ultimul vot, sper. Dacă nu există niciun fel de observație, trecem direct la vot. Un singur vot, vot final, vot electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări Daniel Caspari. Și cu, aici, cu asta am încheiat uh, lista de vot pentru astăzi. Vă mulțumesc. Cred că de obicei nu ne confruntăm cu această situație. Să anunț următorul punct de pe ordinea de zi în momentul în care îmi voi găsi ordinea de zi. Ja, ja. Also, noch Höchstwerte an Radioaktivität in Nahrungsmittel und Futter. Trecem la nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor după un accident nuclear și așa mai departe. Domnul Belet este raportor. Doamnelor și domnilor, vă rog, luați loc, legați-vă centurile de siguranță și să îl ascultăm pe colegul nostru. Ivo, ai cuvântul. Mulțumesc, Dank, äh, Herbert, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O să fac o scurtă introducere în olandeză, spune vorbitorul. Dit, eh, beste collega's, dit ontwerpverslag gaat dus over een voorstel tot eh, verordening van de Raad tot vaststelling van maximaal toelating. Stimate coleg, e ceva legat de Consiliul, e vorba despre nivelurile maxime permise în caz de contaminare radioactivă în cazul produselor alimentare și a forajelor după un accident nuclear. E vorba de o versiune revizuită, reformată. Și aici trebuie să ne gândim dacă într-adevăr avem de-a face cu o reformare sau nu. Nu așa stau lucrurile. Conținutul textelor nu este uh, modificat prin această propunere. Cine se îndoiește de acest lucru trebuie să se uite la documentele care apar în acest dosar și anume la punctul 17. Există o scrisoare de la serviciul juridic pe acest subiect și există și o recomandare din partea uh, celor, din partea Consiliului celor trei instituții această propunere nu schimbă nimic, ci vorbim despre o codificare. E pur și simplu o activitate interinstituțională în care mai multe documente sunt puse împreună. Motivul pentru acesta este faptul că s-au introdus, s-a introdus un considerent nou, considerentul 15. Prin acesta, Consiliul primește o anumită răspundere. În considerentul 15 se spune că Consiliul va avea drept, dreptul de a adopta acest regulament. Despre asta e vorba. În acest uh, regulament se spun următoarele. vorbim de acțiune, de un de acțiune pe două căi în cazul în care apare un pericol în caz de accident uh, nuclear sau altă situație de urgență. Comisia trebuie să aprobe un regulament ad hoc care vizează evenimentul concret, regiunea în care acesta a avut loc și, de asemenea, există și o eliminare în timp. Acesta este prima parte a măsurilor care trebuie luate în cazul unei situații de urgență. Iar apoi, a doua parte, pentru că am spus că e o procedură în două părți, la o lună după ce a fost adoptat, adoptat regulamentul ad hoc de comisie, uh, la propunerea comisiei există posibilitatea ca acest regulament fie să fie modificat, fie să fie confirmat. Așa arată pentru moment lucrurile. Nu se schimbă conținutul regulamentului. Însă am câteva observații critice pe care aș dori, pe care le-am discutat împreună cu serviciul juridic. Ne dorim ca în uh, considerent să apară niște lucruri noi, pentru că nu este foarte clar de ce Consiliul primește acum această capacitate. În această acțiune pe două părți, prima fază și a doua fază, uh, unde Consiliul poate să confirme uh, regulamentul Comisiei, nu are niciun fel de valoare adăugată din punct de vedere al Parlamentului. De aceea e nevoie de o serie de amendamente care să fie legate de considerentul 15, care e nou, dar care aduce noi consecințe. Ca raportor și după consultări cu serviciul juridic, sugerez următoarele. Comisia Europeană să primească competența ca în cazul unui accident să poată să ajusteze însă și să folosească nivelurile maxime permise de contaminare, așa cum apar acestea în anexă. Iar un al doilea, o a doua sugestie e faptul că există acte delegate care ar putea fi aprobate, astfel încât Comisia să aibă posibilitatea să revizuiască nivelurile maxime și lista cu substanțele periculoase. Acestea toate ar ține de competența Comisiei. În ceea ce privește alinierea cu ceea ce apare în anexe, se pare că trebuie să fie făcute niște modificări care să țină cont de avansurile tehnologice din ultimul timp. Un alt punct. Noi nu ne-am dorit ca în cadrul acestei propuneri statele membre să poată să vină cu modificări. Nu credem că ar fi bine. Mă gândesc că nu ar folosi la nimic, nu ar fi în interesul consumatorilor și ne dorim de asemenea să ținem cont de competențele Comisiei. Comisia are această competență și nu trebuie să se implice o parte din statele membre. Așa apar acum o, o parte din statele membre, dar acest lucru vrem să-l modificăm, care apare așa în text. cum am spus deja, e vorba de o acțiune pe două căi din partea Comisiei și a Consiliului în cazul unei, um, unui accident nuclear. Când are loc un incident la o uzină nucleară sau într-un spinal, noi atunci ne dorim ca uh, Comisia Europeană să aibă competența de a se ocupa. Regulamentul spune că și Consiliul are o putere de execuție aici, însă noi nu ne dorim ca lucrurile să stea așa, ci puterile de execuție să rămână comisie, așa cum ar trebui ultimă observație, domnule președinte, articolul 5 din regulament. Am spus deja că aici e vorba despre o prelucrare a nivelurilor maxime permise. E ceva foarte important și apare deja în anexă. modificarea acestor niveluri din ca, pentru că au existat evoluții tehnologice e foarte importantă. Aceste informații trebuie completate și de acest lucru trebuie să se ocupe Comisia. Înseamnă acest lucru că Consiliul nu mai are nimic de spus, dacă hotărâm așa, nu, bineînțeles, Consiliul va avea în continuare capacități foarte importante în acest domeniu. Poate să respingă această propunere și se poate de asemenea opune actelor delegate. Dar până, până la urmă, răspunderea ajunge la Consiliu. Și o ultimă observație Există un amendament la anexa 1 acestui regulament. E vorba despre definiția privind hrana sugarilor și acest lucru e interesant. Ne dorim ca aceasta să se alinieze legislației mai noi europene, pentru că textul vin, datează din anii 80-90 și definiția în ceea ce privește hrana sugarilor este uh, depășită. Vârsta sugarilor e difer văzută diferit acum și dorim să se schimbe acest lucru. E vorba de alimente pentru copii sub 12 luni. Acest lucru dorim să fie modificat acolo. Cum am spus, e vorba de o codificare, domnule președinte. Uh, E o chestiune instituțională importantă, ne dorim să existe claritate. Trebuie să fie clar că puterile de execuție le are Comisia, însă Consiliul are posibilitatea de a retra retrage această propunere despre cum se va reacționa la, în cazul unui accident nuclear, despre conținut, în aceste cazuri nu se schimbă nimic și am spus deja acest lucru. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să mă exprim. Excuse me. Uh, Mr. Girek. Domnul Girek acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în general, sunt de acord cu antevorbitorul. Cred că nu e nimic nou. E o reformare a unor informații mai vechi. Și din acest motiv nu sunt uh, foarte favorabil. În ce privește accidentele nucleare, cum a fost cel de la Cernobâl, ne fac să introducem standarde adecvate în ce privește nivelurile maxime permise de contaminare la alimente și furaje. Cu toate acestea, după Cernobâl a apărut uh, o adevărată isterie. Nivelurile maxime au fost coborâte și nu s-a ținut cont de regulile de atunci și de efectele pozitive ale contaminării radioactive. Un exemplu cu privire la ce s-ar putea întâmpla deci acum, după 24 de ani de la accidentul de la Cernobâl, carnea de mistreț nu se poate consuma de către om. Asta pentru că mistrețul a mâncat trufe. Nu orice contaminare este la fel de contaminare. Depinde de perioada de înjumătățire a izotopilor. Am rezerve considerabile în legătură cu anexele Experții comisiei ar trebui să țină cont de perioadă dintre momentul contaminării și momentul consumului. Anexele existente sunt fie prea generale, fie, prea, fie cu totul ridicole. De exemplu, anexa 3, care amestecă mere cu pere, aproape ad literem. Nu am nicio rezervă în legătură cu temeiul juridic, în schimb am rezerve în ce privește anexele 1, 2 și 3, care nu țin cont de experiența post-Cernobâl în ce privește contaminarea radioactivă la alimente, furaje, apă, sol și așa mai departe. În momentul accidentului și după aceea. Să nu uităm că există și o radiație de fond. Și numai după multe decenii, decenii poate să aibă această radiație de fond un impact negativ. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc uh, domnului raportor uh, Belet pentru acest raport. Și am două comentarii scurte. Mai întâi sunt de acord cu abordarea în ce privește adoptarea unei abordări comunitare cu comisia responsabilă să decide nivelurile și nu fiecare stat membru. Mi se pare că având o piață unică și alimente care se importă și se exportă liber în întreaga Europa, să permitem statelor membre să se implice și să introducă niveluri proprii ar fi rețeta dezastrului ar fi și o deschidere pentru ca statele membre să încerce să utilizeze accidentul după aceea ca să introducă anumite măsuri protecționiste. Nu vorbesc neapărat de un accident major care să fie evident pentru toată lumea să, dacă e, se pune problema contaminării, dar e posibil să ne gândim dacă e o problemă mică localizată care apoi să fie utilizată de alte state membre ca mijloc de a ține anumite produse în afara pieții. Deci e nevoie să menținem piața unică și libertatea de circulație a alimentelor. E foarte important să sprijinim raportorul în abordarea de a da această sarcină comisiei să decidă ce niveluri ar trebui să fie. În al doilea rând, o mică sugestie la amendamentul 2. E un rând pe care ar trebui să-l revizuim. Europa în care trăim acum e mai multiculturală, poate, decât în 1986. E vorba de rădăcine, tubercul și uh, amidon ca fiind alimente minore, dar acestea de multe ori lumea consideră că e vorba doar de mirodenii din care nu consum foarte mult, dar e ideea că trăind în Uniunea Europeană, sunt multe persoane de origine africană care își păstrează obiceiurile alimentare. Și astfel de lucruri cum ar fi casava sunt de fapt alimente consumate pe scară largă în magazinele africane de la Bruxelles și din alte părți. Iată ce cred că ar trebui să scoatem de pe lista alimentelor minore, să le considerăm așa cum sunt pentru multe comunități, adică alimente majore și nu minore. Mulțumesc. Eh, Frau Satori. Doamna Zatori. Si, grazie, președinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că sunt de acord cu antevorbitorii. Consider că este ceva pozitiv că se propune acest regulament ca să existe o codificare a ce s-a realizat până în prezent, uh, să se clarifice situația. Codificăm uh, situația actuală. Ce mi se pare mai slab este că se face o propunere în ce privește viitorul. Sunt de acord cu propunerea raportorului să cerem comisiei sau să să ia decizii. Deci această povară să fie pe umerii comisiei. Cred că comisia este în poziția cea mai bună, poate să acționeze mai rapid atunci când apare o situație de urgență, când se produce o catastrofă, un dezastru, poate să reacționeze rapid. Deci e bine că se face această propunere, dar mi se pare doar ca o măsură intermediară. Acest lucru trebuie înțeles și de ceilalți ne ocupăm de o codificare aici, care trebuie să fie baza creării unei noi strategii. Au trecut destul de mulți ani de când am adoptat această legislație și trebuie să ajungem în fața următoarea procedurii. Mulțumesc. Uh, first, uh, thank you to... Următorul vorbitor, mai întâi vreau să-i mulțumesc lui Ivo pentru raport. Grupul Michel Rivazi se ocupă de amănunte. Eu o să fac doar niște observații de natură generală care par importante pentru grupul nostru. Mai întâi, ce considerăm că e mai important sau cel mai important este să vedem aprofundat, să ne gândim la temeiul juridic. Aceasta e o chestiune, probabil, care ține mai mult de sănătate publică și protecție civilă și nu articolul unde e aici. Și ce am înțeles de la raportori, cerem un aviz de la serviciul juridic să vedem ce părere au ei, unde ar trebui să includem această legislație. În al doilea rând, când e vorba de acte delegate, analiza noastră în această fază, dar încă mai consultăm niște experți. Dacă urmăm această procedură, în esență, noi ca Parlament pierdem multă putere și până la urmă doar Consiliul. Deci noi întărim, considerăm și mai mult poziția Consiliului, cu toate problemele menționate aici. Și apoi pot să apară reacții foarte ciudate, necoordonate, care vor interfera cu piața internă și cu terenul sau jocul pe picior de egalitate. În această fază Mm, am dorit să existe o procedură care să dea un rol mai important Parlamentului și să asigure că putem acționa în manieră cât mai coordonată. În ce privește chestiunea apei, avem o întrebare <clears throat> adresată Comisiei. Noi înțelegem că nivelurile de radioactivitate generală care sunt permise la apă sunt acoperite de un alt uh, act normativ, de directiva privind apa potabilă, nu știu precis cum se spune în engleză, drinkable sau drinking water, dacă ne-ar putea explica Comisia, cum această propunere a Comisiei Uh, corespunde 100% cu ce e în cealalt act normativ, pentru că nu ar fi bine ca legiferare să existe un act normativ care se bate cap în cap cu altul, mai ales când e vorba de ideea statelor membre de a se îndepărta de anumite niveluri sau valori care sunt astăzi prevăzute în directiva europene privind apa potabilă. Și apoi mai avem uh, alte comentarii în ce privește nivelurile de sănătate și radioactivitate, dar colegul meu o să ia cuvântul pentru că s-a ocupat mai aprofundat de asta. Și o să vi le trimitem imediat. Mulțumesc. Danke sehr, coleg Mesaros. Și acum colegul Mesaros. Mulțumesc în 1987 s-a luat o decizie în baza căreia fiecare act normativ trebuie să fie codificat. Până în 1993, elemente de, acte, de legislație cu valori limită de radiație în alimente și furaje. Și acest document din fața noastră, de fapt, este un rezumat al celor trei acte normative precedente plus un rezumat pregătit de comisie. Sunt de acord cu profesorul Gherec și cred că aceste trei documente au fuzionat într-unul singur și am putea avea anumite rezerve. E nevoie de o mai bună armonizare, există alineate repetitive și unele care deja sunt uh, învechite, deci e nevoie de armonizare. Cred că nu dă o impresie bună dacă priviți atent. Aș vrea de asemenea să fiu de acord cu raportorul. Nu înțeleg de ce Consiliul ar trebui să aibă acest uh, rol de decizional sau de întreprinde acțiune. Ar trebui să fie lăsat la latitudinea Comisiei să decidă această implementare ar trebui să aparțină Comisiei. Sunt de acord. So, dann darf ich mich bedanken, fragen, ob Ivo Bellet, ob du... Atunci vă mulțumesc, îl întreb pe domnul Ivo dacă dorește să mai ia cuvântul, te rog, Ivo, ai cuvântul. Do it in Dutch, uh, uh, Chairman. Uh, before, uh, I would like to propose that the Commission reacts, because also we have... Aș dori să continui în limba olandeză. Aș dori să reacționez la ceea ce s-a spus aici. Nu știu dacă e cineva din partea Comisiei în sală. Probabil că ar putea să fie prezentă data viitoare comisia. Unii colegi au pus niște întrebări foarte importante pentru comisie și eu am întrebări și e important să fie discutate. Câteva comentarii. Foarte important ceea ce a spus doamna Hol, dar și ceilalți colegi, domnul Mesaroș, despre metoda comunitară cred că e punctul esențial în toată această discuție. Vreau să spun următoarele. Nu ne dorim aici să subminăm poziția Consiliului. Nu. Scopul nostru, scopul important, e să lăsăm Comisia să preia conducerea, să folosim metoda comunitară, nu cea interstatală. Și acest lucru a fost bine punctat de către colegii mei că s-ar putea să existe anumite cazuri în care ne vom confrunta cu protecționismul din partea anumitor state membre. Comisia trebuie să poată să acționeze cât mai flexibil posibil. Propunerile din partea domnului profesor Ghirec, din partea doamnei Hall și a celorlalți colegi, a domnului Turmes, toate au de-a face cu cele trei anexe ale regulamentului. Anexa 1 se ocupă de nivelurile pentru alimente, iar apoi urmează lista cu alimentele minore, minor foodstuff, și apoi în anexa 3 sunt listate forajele. Da, este o încercare să venim cu niște propuneri, să vedem ce trebuie să fie scos, ce trebuie modificat. Însă care e cadrul juridic să facem acest lucru? Am văzut, am discutat cu serviciul juridic al Parlamentului și cred că nu avem cadrul juridic, baza, temeiul juridic pentru a acționa. Dar, dacă totuși dorim să continuăm, nu pot decât să subliniez ceea ce mi-a spus deja serviciul juridic. În trecut s-a mai încercat acest lucru în Parlament, schimbarea bazei juridice. S-a mai încercat într-un alt caz, dar nu am putut. Acum putem spune, da, e tratatul de la Lisabona, o nouă situație, însă, în principiu, nu se schimbă nimic. Tratatul de la Lisabona nu a schimbat nimic în acest domeniu și acest lucru ni l-a spus și serviciul juridic. Putem încerca să facem cum a, fost domn, cum a spus domnul uh, Turmes, să ne apropiem mai mult de sănătatea publică, să, să ne folosim de capacitățile pe care le avem în acest domeniu. Dar, din nou, vom ajunge în fața tribunalului, costă mult, durează mult. E o șansă de 99% să primim un răspuns nu din partea curtei de Justiție, Curții de Justiție și de aceea nu sunt pentru acest mod de acțiune. Aș dori să urmăm calea sugerată de serviciul juridic care ne-a spus să nu facem nimic, dar există deja un precedent. Am mai încercat să facem acest lucru, nu am reușit și până la urmă nu s-a schimbat nimic. Doamna Satori, ce ați spus dumneavoastră? Faptul că ne aflăm aici într-o situație intermediară. În viitor va trebui cu siguranță să ne reîntoarcem la acest subiect. Cred că am răspuns la majoritatea intervențiilor. Domnule președinte, aș vrea ca data viitoare să fie prezentă și comisia, domnul președinte. Un, uh, din partea serviciilor juridice se află cineva acum în sală și cred că ar trebui să îi ascultăm răspunsul. Sunteți de acord? Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. First, I should apologize. Mulțumesc. Mai întâi a trebuit să-mi cer scuze că am uh, întârziat. Îmi cer scuze pentru asta. Foarte pe scurt aș dori să intervin în legătură cu această discuție care cred a avut loc uh, în legătură cu recenta noastră propunere de reformare a regulamentului uh, privind uh, nivelurile maxime permise ale contaminării radioactive a produselor alimentare și uh, a furajelor. Am un comentariu general. Acesta este singurul pe care pot să-l fac în legătură cu subiectul. După ce am citit proiectul de raport pregătit de această comisie, nu trebuie decât să subliniez că cu acest exercițiu de codificare transformat într-un exercițiu de reformare, Comisia doar regrupează anumite dispoziții existente din regulamentul modificat. Acestea sunt uh, dispozițiile aplicabile ale acestui uh, regulament. Textul regulamentului, precum a fost uh, uh, amendat, va fi uh, înlocuit și abrogat uh, printr-un nou regulament. Inițial, uh, intenția era să avem un text codificat, adică un text fără niciun fel de modificări în ceea ce privește fondul. Apoi, uh, în timp ce ne ocupam de procedura legislativă legată de uh, inițialul nostru exercițiu de uh, codificare, ne-am dat seama, la nivelul uh, serviciului uh, juridic al celor trei instituții, că exista o rezervă în ceea ce privește puterile de implementare la nivelul Consiliului și această rezervă nu fusese motivată. În conformitate cu jurisprudența recentă a Curții Europene de Justiție, aceste rezerve de uh, putere trebuie motivate. De aceea a trebuit să ne transformăm exercițiul inițial de codificare într-un exercițiu de reformare pentru a putea introduce un nou considerent 15 uh, care uh, conține motivarea pentru dispozițiile existente. În uh, proiectul de raport au fost înaintate anumite sugestii și ar fi interesant ca serviciile comisiei să evalueze aceste sugestii pentru a analiza dacă nu anumite uh, schimbări uh, substanțiale ar putea fi introduse în această lege, în acest regulament. Însemnul acesta este forul uh, în care aceste propuneri de schimbare ar putea fi discutate. Pentru că ne aflăm pur și simplu în uh, contextul uh, unei codificări pure a dispozițiilor existente. Evident, serviciile responsabile ale Comisiei pot fi invitate să ia în considerare posibilitatea ca anumite schimbări să fie introduse în această lege, însă, din păcate, nu cu ocazia acestei propuneri de reformare. Pot să spun că vă stau la dispoziție pentru a da răspunsuri la orice întrebare ar putea apărea în legătură cu aceast, acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Turmans a solicitat să intervine. Am adresat o întrebare precisă Comisiei în legătură cu această chestiune legată de limitele care apar în directiva privind apa potabilă, care se regăsesc în raport de 1 la 1 în această etapă aici. Dacă cineva din partea comisiei uh, ar putea să răspundă la această întrebare pe care am ridicat-o, cred că ar fi foarte bine. Stimate eurodeputat, nu există un expert prezent care să răspundă la întrebarea dumneavoastră, însă vom reveni cu un răspuns scris în acest sens. Mulțumesc. Domnule Truman, sunteți mulțumit de acest uh, răspuns? Nu se întâmplă prea des să vină comisia în rândul nostru și să nu poată răspunde la o întrebare, dar dacă persoana competentă nu este prezentă aici, atunci Comisia ar trebui să se asigure ca data viitoare când vorbim despre uh, acest dosar, o persoană competentă să vină să uh, ne răspundă la întrebări. Domnul Vile. Mulțumesc foarte mult. Îl sprijin pe domnul Tures când el spune că e neapărat nevoie să fie prezentă comisia. Data viitoare trebuie să se întâmple așa. Serviciul juridic ne spune acest lucru și apare în parte în document. Găsiți în dosar scrisoarea din partea serviciilor juridice și a scrisorile colegilor din Comisia Jurii. se vede care sunt modificările pentru partea codificată care trebuie trimisă comisiei. Apare aici tratatul interinstituțional. Cred că dacă lucrăm pe baza articolului 31 din tratatul Euroatom, care este integrat acum în tratatul de la Lisabona, nu vreau ca lucrurile să fie uh, foarte complicate, dar într-un asemenea caz noi am avea doar o capacitate de consultare, o competență de consultare. Mai există un, uh, o scrisoare care am primit-o din partea uh, Serviciului Juridic al Parlamentului și aici nu nu regăsim lucrurile care tocmai au fost spuse de uh, colegul nostru din partea juridice. Mulțumim, domnule Belet. Acum trecem la raportul privind politica în domeniul concurenței. Trebuie să vă spun că termenul pentru depunerea amendamentelor e data de 10 noiembrie la prânz. Următorul, acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul privind politica în domeniul concurenței. Doamna raportor este Silvana Cohmerin, îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, este pentru a doua oară când noi în Parlamentul European facem un asemenea aviz pentru concurență și anul trecut ne-am ocupat de acest aspect și acum e a doua oară. De fond se ocupă Comisia Econ, noi venim cu un aviz, suntem foarte limitați de timp, timpul este foarte restrâns, termenul pentru amendamente e poi mâine, înseamnă că totul trebuie să se întâmple foarte repede. În acest aviz am încercat să mă să mă acces pe acele puncte care sunt cele mai importante din punctul meu de vedere. În primul rând, pe tema energiei, pachetul de liberalizare. Vorbim despre un al treilea pachet de liberalizare, acesta există și de aceea cer comisiei să supravegheze cu atenție uh, care va, cum va funcționa acest pachet și să se asigure că condițiile de concurență trebuie, vor fi îmbunătățite prin acesta. Așa cum am spus, al treilea pachet este acum în stadiu de implementare. Un alt punct pe care m-am axat și unul care, care de, ne ocupăm în Parlamentul European, are de-a face cu concentrațiile media, s-a discutat și despre acest punct. Până acum Comisia nu a fost prea activă, așa că doresc să pun din nou presiune asupra Comisiei să se ocupe și de acest aspect. Trebuie să urmeze sugestia Parlamentului. Un alt punct despre tarifele de roaming. Există succes mai există un succes care a fost înregistrat în anii trecuți, costul pentru convorbiri și pentru mesaje, începând cu anul 2005, au fost scăzute semnificativ în cadrul convorbirilor cu 70%, în cadrul mesajelor scrise cu 60%. Însă, trebuie să vedem însă probabil trebuie să luăm în considerare o abolire totală a unor, a unor asemenea tarife. Și acest lucru este din nou subliniat în avizul, în acest aviz. Concurența nu este suficientă, s-a constatat acest lucru de comisie și de aceea noi am făcut această propunere în acest sens. Apoi se trece la licitarea de noi frecvențe pentru telefoanele mobile și în acest domeniu concurența trebuie să fie îmbunătățită. Procedura nu e transparentă. Comisia nu poate să spună în ce țări s-a făcut deja acest lucru, sub ce condiții, ce țări vor să se implice. Procedura nu e deloc transparentă și nu poate să fie un cadru într-un asemenea domeniu politic important. De aceea, licitările, licitațiile trebuie să devină mai transparente. Apoi, despre finanțarea ähm, despre ă, emițători, se pune următoarea întrebare. în ce formă trebuie să apară aceste aspecte. Piața este într-o continuă schimbare, așa că sectoarele nu mai sunt acum bine delimitate. Și apoi cel de-al șaselea punct are de a face din nou cu concurența. Aici subliniem faptul că brevetele sunt foarte importante, repetele pentru inovare, inovație sunt foarte importante și de aceea e nevoie de un sistem unic european de brevete. Și ultimul punct, un punct despre care s-a discutat în Parlamentul European, e că Um, Comisia Europeană trebuie să dedice un capitol special pentru IMM-uri și competiție, să se axeze pe acesta. Acestea sunt punctele cele mai importante pe care, um, la care, pe care le-am discutat împreună cu raportorii din umbră din celelalte comisii. Am um, avut niște colegi care s-au implicat foarte mult și cred că am reușit să facem un aviz pentru Comisia Econ cu acele probleme care sunt importante din punctul nostru de vedere. Să vedem dacă acesta va fi sau nu acceptat. Pe scurt, cam asta s-a întâmplat. <clears throat> Vă mulțumim, doamnă Cohmerin. Pe lista mea de vorbitori apar doi membri. Doamna Herzog este prima. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna raportor mai întâi atât pentru activitatea sa, cât și pentru intenția de a lucra îndeaproape cu raportorii din umbră. Aș dori să subliniez ceea ce spunea și dânsa, și anume, e pentru a doua oară când se emite acest raport, pentru că politica concurențială a devenit subiect de codecizie conform tratatului de la Lisabona. Prin mare, e important pentru această comisie să luăm în considerare serios subiectul pentru viitor, să vedem cum politica privind ajutorul de stat poate să ajute întreprinderile și uh, industria. Și aici mă refer mai ales la IMM-uri. Sunt de acord cu tot ce a spus doamna raportor. Uh, pregătim uh, amendamente pe care le vom uh, înainta la timp. Aceste amendamente sunt amendamente complementare. Primul dintre acestea vizează o modernizare a infrastructurii care trebuie să reprezinte scopul final al oricărei politici europene și politica ajutorului de stat trebuie să meargă și ea în aceeași direcție. Trebuie atras atenția Comisiei asupra acestui subiect, asupra acestei direcții. Apoi, Aș dori să spun că raportul Comisiei uh, se referă la ajutorul de stat solicitat de uh, criză și e timpul uh, să solicităm același lucru și pentru dezastre, pentru că în cazul dezastrelor nu poate fi pus în acțiune niciun fond european și singurul mod prin care putem ajuta regiunile este să oferim ajutor de stat pentru companiile care se confruntă cu un dezastru, precum uh, nămolul uh, roșu din uh, Ungaria. Dar e nevoie de un mecanism de sprijin instituțional pentru a oferi un răspuns rapid uh, în facilitarea utilizării uh, ajutorului de stat pentru limitarea efectelor uh, unui dezastru. Oricum, aceasta este o lecție pe care cel puțin partea maghiară a învățat-o. Un al doilea amendament pe care dorim să îl introducem este că este următorul vedem că uh, diferite sectoare se îndreaptă spre uh, diverse direcții, alte industrii fuzionează, prin urmare cooperarea uh, transsectorială este esențială. Și politica ajutorului de stat în acest context trebuie analizată uh, pentru viitor, pentru că aceste fuziuni se accelerează. Mulțumim! Mulțumim, domnule Benson, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Avizul uh, conține mai multe puncte pozitive legate de principalele activități uh, ale uh, ITRE. Aș dori să se mai incorporeze anumite aspecte în acest raport. Mai întâi, uh, consider că ar trebui să existe niște trimiteri clare la principiile pe care ne bazăm politica concurențială. Prin asta mă refer la principiile care vizează piața deschisă și un teren de acțiune echitabil, care sunt esențiale pentru piața internă și pentru crearea unei creșteri durabile și a unor uh, locuri de muncă. În ceea ce privește domeniul energetic, cred că acest aliniat ar putea să fie mai concret, uh, cel care vizează obstacolele în care a concurenței, cu care ne confruntăm în continuare în acest uh, sector. Consider că acest raport a trebuit să solicite comisiei să asigure concurență pe piața digitală în întregimea sa, uh, pentru că acolo există un număr crescând de produse și servicii a trebuit să se dea atenție și uh, chestiunii um, standardelor de interoperabilitate și, în cele din urmă, uh, IMM-urile, după părerea mea, ar putea fi consolidate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Benson. Comisia uh, dorește să intervină? Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută acest proiect de aviz care, după părerea noastră, ridică niște probleme importante. Evident, uh, mai întâi am dorit să reamintim faptul că avem intenția să aplicăm uh, cu vigilență instrumentele noastre uh, în ceea ce privește fuziunile, regulile antitrust sau uh, uh, normele care vizează ajutorul de stat în diverse sectoare. Am observat că există um, solicitări uh, ca noi să folosim uh, um, instrumentul de uh, sondaj uh, pentru diverse so sectoare și, în acest sens, uh, reamintesc faptul că trebuie să luăm în considerare uh, condițiile în care acest instrument poate fi folosit. La nivelul comisiei trebuie uh, definit cel mai potrivit mod în care am putea să abordăm problema într-o manieră mai generală sau, dacă avem de face cu probleme concurențiale, să apelăm la instrumentul nostru politic. Și aici fac trimitere la piețele energetice și la media. Împărtășim nevoia de a asigura piața internă pentru uh, energie și luăm notă de îngrijorările exprimate de uh, doamna raportor. Împărtășim de asemenea și scopul general din această perspectivă. Am dorit să vă reamintim însă că acțiunile noastre de că am avut acțiuni de consolidare anul trecut și că anul acesta am luat niște decizii antitrust tot în acest domeniu. În acest moment luăm notă de îngrijorările doamnei uh, raportor în legătură cu piața roaming și cu uh, frecvențele pentru telefoane mobile de um, generația a patra. În cele din urmă, în ceea ce privește IMM-urile, am dorit să reamintim faptul că am încercat deja în raportul din 2009 să subliniem importanța acestora, atât în elaborarea raportului, cât și în noul raport care deja a fost uh, lansat pentru anul 2010. Încă un aspect specific uh, în legătură cu raportorii din umbră și opiniile lor. În ceea ce privește tratatul de la Lisabona, readucem aminte faptul că nu există nicio schimbare conform uh, tratatului de la Lisabona în ceea ce privește codecizia. Codecizia nu se aplică în domeniul nostru dar Comisia a încercat întotdeauna să consulte Parlamentul European um, în diverse propuneri și există un flux constant de documente între noi atunci când avem de-a face cu diverse etape ale consultării. Atât uh, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Uh, doamna raportor dorește să reintervină. Vielen herzlichen Dank für Vă mulțumesc mult pentru comentarii și reacții. Avem un timp scurt la dispoziție, de aceea e important să lucrăm împreună, împreună cu în umbră, să ajungem la un text care să oglindească opinia Comisiei. Edith Herzog a spus că care ar putea fi linia comună pe care am putea să o urmăm în ceea ce privește energia acum. Pachetul de liberalizare. Aici, următorul lucru e important. Chiar dacă în martie 2011 va intra în vigoare acest al treilea pachet de liberalizare, va trebui să fim foarte atenți dacă condițiile de concurență s-au îmbunătățit. Și dacă va trebui să existe o anchetă sectorială sau nu, Asta în cazul în care condițiile de concurență nu s-au îmbunătățit. Cred că în acest moment, octombrie 2010, începând cu anul, deja începând din anul 2009, formularea este una foarte puternică. Cât despre principii, doresc să spun următoarele. Textul propunerii este foarte restrâns, există un număr prestabilit de caractere care pot fi folosite. Se pornește de aici, de la acest număr de caractere, însă probabil că putem să introducem aceste principii prin intermediul unor amendamente care probabil nu sunt limitate în spațiu. Același lucru e valabil și pentru IMM-uri și aici, dacă e nevoie de, com de completări care depășesc numărul de caractere care ne-au fost permise, probabil că putem să consolidăm această opinie prin intermediul amendamentelor. Vă mulțumesc oricum! Aștept să lucrez împreună cu Comisia, să discutăm împreună cu Comisia și în ultimii ani această această temă care este foarte importantă din punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc foarte mult. După cum s-a subliniat, termenul de depunere a amendamentului este poimâine, deci dacă doriți să înaintați amendamente, ar trebui să vă grăbiți. Amendamentele pot fi înaintate numai în limba engleză. Se încheie prima parte a reuniunii noastre. Vom reveni la ora 3 după amiază. Mulțumesc!